Domnul președinte. Ladies and gentlemen, dear... Domnilor și domnilor, dragi colegi, vom începe ședința într-un minut. Vă rog să luați loc. also take my seat, Okay, thank you. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Dragi colegi, declar deschisă sesiunea Parlamentului European suspendată pe 11 noiembrie 2010. Procesele verbale ale ședinței din 11 noiembrie au fost transmise. Există comentarii? Văd că nu sunt comentarii. Atunci procesele verbale se consideră adoptate. Am următoarele informații de comunicat. Am bucuria de a saluta eliberarea din arest la domiciliu al doamnei Aung San Suu Kyi, liderul uh, opoziției birmane. Megoroku, przez Parlament Europejski nagrody... Aung San Suu Kyi este una dintre primele persoane care au primit premiul Saharov uh, al Parlamentului European creat în 1989. Din păcate, acum 20 de ani ea nu a putut primi în persoană acest premiu. Aș dori să vă informez că i-am scris deja doamnei Aung San Suu Kyi pentru a o invita să participe la una dintre sesiunile uh, plenare ale Parlamentului European da, una dintre mini-plenarele Parlamentului European. 25 noiembrie, data de 25 noiembrie, este Ziua Națion- Internațională a Națiunilor Unite pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, care a fost stabilită acum 11 ani. Și în, aceast- în fiecare zi, peste tot în lume, femeile sunt victime ale violului, umilințelor și violențelor domestice un uh, act extrem de oribil este practica uh, mutilării genitale. Se estimează că 8.000 de fete sunt victime ale acestui ritual barbar în fiecare zi. Și pentru a ne exprima revolta față de acest fenomen, le-am cerut colegilor să poarte o uh, petală de trandafir pentru a-și exprima opoziția. poziția de ani și ani, Parlamentul European a cerut și a acționat pentru oprirea violențelor psihologice sau fizice împotriva femeilor. Alte comunicări ale președintelui. Autoritățile competente spaniole m-au informat că domnul Ramon Hareguia Tondo a fost înlocuit de doamna Maria Erigoen Perez începând cu data de 16 noiembrie 2010. Aș vrea să-i urez bun venit noi noastre colege Aș vrea să vă reamintesc că, conform uh, articolului 3, paragraful 2 din regulamentul de procedură, până când uh, s-a dat uh, o decizie privind orice conflicte de interese și după ce membrul, noul membru a semnat o declarație că nu este incompatibil cu calitatea de membru, poate să-și ia locul de membru în Parlamentul European și să se bucure de toate drepturile care decurg din această calitate. De asemenea, aș vrea să vă informez că domnul Claudiu Ciprian Tănăsescu a aderat la grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, începând cu data de 15 noiembrie 2010. De asemenea, vreau să vă informez că domnul Pino Arlachi a aderat la grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, începând cu data de 18 noiembrie 2010. Semnarea unor acte adoptate conform procedurii legislative ordinare. Aș vrea să vă informez că împreună cu președintele Consiliului, miercurea viitoare voi semna 14 legi adoptate conform procedurii legislative ordinare conform procedurii uh, regulii 74 din uh, regulamentul de procedură a Parlamentului. Uh, titlurile acestor legi vor fi publicate în uh, procesele verbale ale acestei ședințe și le puteți uh, verifica, puteți verifica oricând ce am semnat. Acum, trecând la schimbările pentru uh, ordinea de zi. Ordinea de zi a fost adaptată pe 18 noiembrie, conform uh, regula, regulii 17, regula, uh, articolul 17 din regulamentul de procedură. Haideți să o luăm pe zile. Începem cu ziua de luni. Grupurile politice propun ca dezbaterea raportului domnului Berlinghe privind uh, legislația internațională în domeniul civil, comercial, al familiei și în domeniul privat, aspecte legate de uh, planul de acțiune pentru implementarea programului de la Stockholm să fie scoase de pe agenda. Raportul va fi supus uh, direct la vot mâine, marți, așadar, fără dezbatere. Deci, raportul rămâne pe ordinea de zi, în sensul că va fi pus la vot, dar nu va exista nicio dezbatere pentru această propunere. Deci, încă o dată, grupurile politice, toate grupurile politice, au făcut această propunere. Și această schimbare este considerată aprobată. Nu s-au propus schimbări, începește ziua de marți. Domnul Schulz, aveți cuvântul. Domnule președinte, pentru marți sunt șase rapoarte ale colegului Matera, doamnei Matera, în ce privește mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare. Iau cuvântul pentru Olanda. Uh, pentru, iau cuvântul așadar pentru că uh, nu mi se pare corect faptul că presa olandeză l-a atacat pe domnul Joseph Dole și a domnul Dol a prezentat niște idei care au fost discutate de diferiții lideri de grup uh, pentru a vedea dacă nu cumva, dată fiind situația bugetară, n-ar fi trebuit să amânăm această discuție. Eu cred totuși că raportul trebuie păstrat pe ordinea de zi și trebuie să-l adoptăm așa cum este și uh, trebuie să uh, transferăm aceste fonduri uh, Olandei din Fondul pentru Adaptarea la Globalizare. În al doilea rând, domnul Dol spusese la conferința președinților că așa ar trebui să facem, dar după aceea n-a mai făcut nicio declarație prese și cred că nu Parlamentul European a spus că banii au fost cheltuiți în mod incorrect. O parte a guvernului olandez a fost uh, sursa acestei idei că se cheltuie în Europa bani prea mulți greșiți și atunci trebuie să fie dați mai puțin bani europeni, în timp ce, de fapt, banii din acest buget sunt foarte bine folosiți. Și Proiectele care vor putea fi votate, care vor putea fi uh, create în urma acestui raport arată că aceste critici venite din Olanda nu sunt justificate. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Schulz. Uh, sunt la curent cu această problemă și am citit și articole din presa olandeză. Aș vrea totuși să subliniez că punctele privind mobilizarea fondului de, ajustare la, de adaptare la globalizare vor fi votate mâine. Deci votul va avea loc mâine, nu se va schimba nimic. Doamnelor și domnilor, trecem acum la ziua de miercuri. Grupul confederal al Stângii Europene Unite, Stânga Verde Nordică, a cerut ca dezbaterea situației din Sahara de Vest să fie urmată de un vot asupra moțiunilor propunerilor de rezoluție pe acest subiect în timpul acestei sesiuni parlamentare și nu în decembrie, așa cum era programat inițial. Și vom asculta această propunere din partea domnului Ferreira. Domnul Ferreira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Situația din Sahara Occidentală este suficient de gravă pentru ca Parlamentul European să se pronunțe. Nu avem cum să dezmințim faptele care se întâmplă acolo. Am văzut cu toții imagini cum uh, taberele uh, de Saharaui au fost distruse. Știm că au fost și morți și răniți. Multe persoane sunt în continuare dispărute. Știm de asemenea că unui deputat din Parlamentul European i s-a refuzat accesul în această tabără, persoana respectivă fiind expulzată de autoritățile marocane. Și știm că același lucru s-a întâmplat și cu deputați din parlamentele naționale, cu jurnaliști, cu membrii ai ONG-urilor. Deci știm toate aceste lucruri pe care nu avem cum să le ignorăm. Dacă nu am defini o poziție pe această temă acum, am fi practic complezenți și complici la ceea ce se întâmplă, lucru nedemn de Parlamentul European și de valorile pe care noi le apărăm. De aceea vă lansez un apel tuturor, dragi colegi, să adoptați decizia de a sprijini votul pe această temă în plenar, așa cum se propune. Vă mulțumesc. Aș vrea să știu Cine vrea să sprijine această cerere? Pentru. Domnul Romeva. Cred că argumentele date de GUE sunt relevante, deci eu sprijin această propunere. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Pusec. Cine dorește să se manifeste împotrivă? Domnule Schulz. Domnule președinte, vă cer să mă ascultați cu atenție, domnule Ferreira. La conferința președinților, când am uh, pregătit uh, ordinea de zi, am discutat pe larg această temă. Și în numele socialiștilor pot să vă spun că suntem foarte îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Sahara Occidentală. Dacă imaginile pe care le-am văzut de acolo sunt adevărate, atunci nu e nevoie doar de o dezbatere, ci Chiar ar trebui să facem și mai mult. Însă procedura pe care noi uh, trebuie să o adoptăm trebuie să fie cea corectă. Dacă vrem să fim serioși, trebuie să discutăm în această săptămână despre ce s-a întâmplat. Ministrul de Externe din Maroc a cerut să fie primit de Comisia AFET. Nu e obligat să o facă, însă dorește să vină să discute cu noi și deci ar trebui să profităm de acest lucru, în primul rând, pentru a-i prezenta criticile noastre și doar după aceea să adoptăm o rezoluție. Deci ar fi mult mai serios din partea noastră să acționăm astfel. Deci întâi să avem această reuniune cu ministrul, după care să adoptăm o rezoluție. Deci în funcție de răspunsurile pe care acesta le va da în fața Comisiei AFET. După părerea mea, o astfel de procedură este mult mai serioasă. Păi- Trecem acum la vot. Cine este pentru această moțiune? Cine este pentru moțiunea domnului Ferreira? Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă? Trebuie să verificăm electronic acest vot. Verificare electronică. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul. Moțiunea a fost adoptată. O majoritate este pentru și conform moțiunii domnului Ferreira, votul va avea loc în această săptămână. Vă voi anunța când va avea loc acest vot, uh, joi. Termenele limite sunt după cum urmează. Moțiunile de rezoluție trebuie să fie depuse până mâine, marți, 23 noiembrie, și uh, termenul este ora 12. Termenul pentru amendamente și propuneri comune de rezoluție este ora 12, miercuri, 24 noiembrie, la ora 12. Acesta este termenul pentru amendamente și moțiuni comune de rezoluție. Și Eh, termenul pentru amendamente la aceste propuneri comune de rezoluție este ora 13, miercuri 24 noiembrie. Votul va avea loc joi. Vă mulțumesc. Nu există schimbări propuse pentru ziua de joi, așadar ordinea de zi a acestei sesiuni este adoptată. Da, vă rog? Aș dori să îi rog pe colegi unul un lucru. Avem o, urgen, o, o dezbatere de urgență cu privire la Tibetul joi. China vrea să impună limba chineză în Tibet. Mie mi se pare că această problemă este una care trebuie dezbătută în plenară în prezența doamnei Ashton. Nu este vorba de o urgență, este vorba de o politică fundamentală a Chinei în acest moment în Tibet. Și cred că acest lucru este și mai important decât o procedură de urgență. Dacă este posibil, știu că ordinea de zi nu este extrem de uh, plină în decembrie, aș solicita să avem o dezbatere cu rezoluție în prezența doamnei Ashton în legătură cu politica Uniunii Europene cu privire la China. Vă mulțumesc, domnule Combendit. Vă rog să ridicați această problemă la conferința președinților. Ca președinte al grupului dumneavoastră politic, aveți această oportunitate.